So, dear colleagues, good morning. Dragi colegi, bună dimineața. Avem cinci voturi de efectuat, așadar vă propun să începem. Primul raport, raportul Vergia, returnarea obiectelor culturale luate în mod ilegal de pe teritoriul unui stat membru. Vă întreb, doamnă Vergia, dacă doriți să luați cuvântul sau începem să votăm. Vă rog, doamna Vergia. Cum am mai spus de câteva ori, acest raport este unul foarte juridic. Vreau să mulțumesc uh, raportorilor din umbră și colaboratorilor uh, parlamentari care au uh, lucrat pe acest subiect. Cred că am reușit să ajungem la o înțelegere comună și cu compromisurile pe care le-am găsit vom avea un text coerent și care ne va permite să Uh, negociem în condiții bune cu cei de la Consiliu. Mulțumesc așadar tuturor. Thank you, Mrs. Verja. Do you have um, your voting card? Mulțumesc, doamnă Verja. Aveți uh, cartelele de vot? Da? Atunci vom începe. Compromisul 6. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Abține se adoptă. Atunci putem trece la amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este respins. Trecem atunci la amendamentul 16. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Putem verifica, vă rog? În regulă. Verificăm 16. Votul este deschis. Votul este închis. 7 pentru 15 împotrivă, deci este respins, cum spuneam. Trecem la amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. 11 la 11 este respins. Amendamentul 54. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 58. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul oral 1. Cine este, la amendamentul 60. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 61. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 19. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. 20. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 2, prima parte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că trebuie să verificăm partea a doua. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 64, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 7, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Amendamentul 66, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 23, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 67. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că ar trebui să verificăm, votul este deschis. Votul este închis. 16 la 10 se adoptă. Amendamentul 72. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri se respinge. 25. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Verificăm. Verificăm 25. Votul este deschis, votul este închis. 13 la 12 se adoptă. Mergem la 27. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține, adoptat. 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, adoptat. Amendamentul oral 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 30. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Ar trebui să verificăm, nu era foarte clar. 30. Votul este deschis. Votul este închis. 13 la 12 se adoptă. 76. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. 31. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Verificăm 31. Votul este deschis. Votul este închis. 10 la 15 se respinge. 77. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 în două părți. Prima parte, cine este pentru? Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâinile. Cine este împotrivă? Nu e clar. Verificăm electronic. Prima parte, votul este deschis. Votul este închis. 13 la 12 se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Treizeci și trei cine este pentru? Amendamentul 3, cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem acum la amendamentul oral 5. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 53. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se respinge. Vot final, vot electronic, cine este pentru? Votul este închis. 24 pentru, un vot împotrivă, o abținere. Felicitări, doamna Vergia. Council with this adopted text mm-hmm. as the mandate. Yes. uh, we do have to have an electronic vote, I'm afraid.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 Da, foarte pe scurt. Mulțumesc foarte mult. Vreau doar să mulțumesc raportorului din umbră, echipa mea de femei de încredere. Am uh, uh, colaborat foarte bine și avem uh, opinii similare. Cred că este important să avem o poziție neutră în Europa și cred că ar trebui să fie posibil să Uh, realizăm o majoritate puternică ca să putem uh, discuta în continuare cu ITRE în viitor. Apoi, sigur, va fi o poziție dificilă pentru noi pentru că o să fie greu să ne apărăm, cred. Dar, totuși, dacă votăm uh, bine acum, vom avea o poziție mai puternică și poate vom reuși să convingem ITRE că neutralitatea în Europa este mai bună. Așadar, mulțumesc tuturor pentru cooperare. Mulțumesc, uh, Petra. Și acum trecem direct la vot. Amendamentul 82. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 83. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 15. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 16, 84, 85 împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem la compromisul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. We go to oral amendment 1. Amendamentul oral 1. Cine este pentru? împotrivă, verificăm, e mai bine, deschid votul la amendamentul oral 1, cine este pentru, Votul se închide. Liberalii au un vot în plus. Vă rog, vom retrage un vot de la liberali. Haideți să votăm din nou și vă rog un membru de la ALDE să nu voteze. Deschidem votul. Ok, I chose the vote. Votul este închis. 12 la 13 se respinge. Amendamentul 100, cine este pentru, împotrivă, abțineri respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 102. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 104. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 105. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține, se respinge. 25. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30. Cine este pentru, 30 și 107 împreună, mă scuzați, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33, 110, 111 împreună cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, cred că am avut o majoritate, dar haideți să verificăm. 34 Închid votul. 13 la 13 este respins. 113 este retras. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Mergem la compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 124. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm electronic. 124. Deschid votul. Votul este închis. 12 la 13 este respins. Mergem la compromisul 7. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 136. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 și 139 împreună. Împotrivă, abțineri. Eu un vot foarte strâns, trebuie să verificăm din nou. Votul este închis. 13 la 13 se respinge. 140 cine este pentru? 140 cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Compromisul 9 cine este pentru? Verificăm 140. Okay, I closed the vote. It's 11 to 15. 11 la 15 se respinge. Compromisul nou, așadar, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Haideți să verificăm 157. I close the vote. 14 to 13. It's... Închid votul. 14 la 13. Se adoptă. 160, amendament oral 2. Cine este pentru? Împotrivă? Liberalii n-au votat. Haideți să verificăm electronic. Amendamentul oral 2. Închid votul. 12 la 13, respins. 161, cine este pentru? Împotriva. Abțineri? iarăși este foarte uh, strâns. Verificăm electronic 161. I close the vote. Închid votul. 14 la 13 se adoptă. Compromisul 11, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la 165, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 166. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 167. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 168 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 170. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 171. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 172 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm 172. Votul este închis. Un, un vot liberal, ba nu, un în plus, un vot de la în plus, e în regulă acum. 13 la 14 se respinge. 173 cine este pentru? Pentru, cine este pentru? Împotrivă, Trebuie să verificăm din nou. 173. Închidem votul. 15 la 11 se adoptă. 174. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. 175. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 42 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 176 pentru, împotriva abțineri, respins. 43 pentru, împotrivă, abțineri. Din nou trebuie să verificăm. 43 așadar. A closed vote. Votul este închis 14 la 13 se adoptă. 178 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 179 cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. 180 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 181 cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 182 pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm 182. Închid votul. 14 la 13 se adoptă. 183. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. 184 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Am făcut o greșeală. Trebuie să mă întorc la amendamentul 44. Votăm 44 și 190. Vă rog. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum Continuăm cu 49. Cine este pentru? Împotrivă. abține se adoptă. Compromisul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 53. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Trebuie să verificăm 53. Votul este deschis. Votul este închis. Ja, 13 zu 13 ist auch versteckt. Ist auch. Sind zu viel? Uh, You're too many? No. Four, eight. No, it's okay. Two, Eleven. Eleven. Yeah. It's okay. okay. Compromise 16 in favor. Compromisul 16. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 14, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 15, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6, 6 și 58 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60, cine este pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm 60. Votul este închis. 13 la 14 se respinge. Num numărul 7 și numărul 61. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru împotriva abținere adoptat. Compromisul 17 cine este pentru împotriva abținere se adoptă. Compromisul 18 cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Ne întoarcem la 17. Votul este deschis. Votul este închis. 14 la 13 se adoptă. Amendamentul 72, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm 72. Votul este deschis. Votul este închis. 14 la 13 se adoptă. 73 cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 19 cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 20 cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 21 cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentele 13 și 80 împreună, cine este pentru, împotriva, abținere, adoptat. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot final, votăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 26 la 0. Felicitări, Petra. nicht unbedingt. Aber ich mache das noch und dann machst du die beiden anderen. Ja, okay. Okay, now the Miss, uh, now we come Bun. Acum trecem la raportul doamnei Ferheisen, pregătirea pentru o convergență de plină a lumii audiovizuale. Doriți să interveniți? Da. În primul rând, aș dori să le mulțumesc colegilor pentru cooperare la redactarea acestui raport. Astăzi vor mai exista câteva amendamente orale, pe care însă le voi prezenta atunci când ajungem la ele. Și domnul Becker mai dorea să introducă un amendament oral. Now we have a little problem. Acum avem o mică problemă de procedură pentru că nu E posibil să prezinți un amendament oral dacă nu ești prezent. So it, it does not work, sorry. Deci nu e posibil să prezinți un amendament oral dacă nu ești prezent. Yes. Yes. yes. Okay. Okay. Then Okay. Then we Bun. Începem atunci cu amendamentul 13 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 2 și 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 pentru, Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm 31. S-a închis votul. 10 la 16 se respinge. 32. Da, bine. La amendamentul oral, aici la 32 vreau să fac un amendament oral și anume solicită Comisiei să verifice măsura în care operatorii acestor uh, portaluri tind să-și uh, exercite poziția dominantă, prioritizând conținutul și astfel Comisia să elaboreze măsuri pentru a combate acest comportament. Votăm așadar cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 43. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Jurii 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 49 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 3 și 53. Amendamentul oral 3 la 53. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 55 pe două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm a doua parte. S-a închis votul. 16 la 9 se adoptă. 56. Pe două părți. Prima parte pentru. Zabine? Da. Aici domnul Becker a retras cuvintele sace să Smart TV Alliance, așadar nu trebuie să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 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru,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 Așadar, versiunea finală va include și aceste cuvinte. Bun, supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotrivă, Haideți să verificăm, vă rog. 7. S-a închis votul. 15 la 14 se adoptă. 8 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9 pentru, Cer scuze, spune președinta 10 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum trecem la avizul jurii. Sugestia 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Sugestia 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. juri 4 pentru, împotriva abțineri se respinge. 5 pentru, împotriva abțineri. Cred că se adoptă. La verificăm. It's against. Okay, the vote is closed. S-a închis votul. 9 la 20, îmi cer scuze, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 pentru prima parte, împotriva abțineri, se adoptă. Partea a doua Împotrivă. Abțineri. N-a fost foarte clar. Verificăm electronic. I close the vote. S-a închis votul. 17 la 11 se adoptă. Și sugestia 8. prima parte de la 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Și partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Trecem acum la votul final. Cine este pentru? Da, vot electronic, ca întotdeauna. Bun. Închid votul. 26 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 de 3 abțineri. Felicitări, Zabine! Nö, muss Gut. Okay, now, now we come to the vote. Bun. Trecem acum la politica externă a UE într-o lume a diferențelor culturale și religioase. Raportul domnului Papa Nicolau. Doriți să interveniți? Nu? Bun. Bun, atunci haideți să trecem la vot. Amendamentul 14 pentru. Pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm, vă rog. The vote is closed. S-a închis votul. 10 la 17 se respinge. Amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15. Îmi cer scuze, 16. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 17. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23. 4 părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A treia parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Patra parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. 39 s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 10 se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43. Pentru, împotrivă, Trebuie să verificăm 43. S-a închis votul. 15 la 14 se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 49 pentru, împotrivă,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 29.00. 00. Felicitări, domnule Papa Nicolau. Trecem acum la ultimul vot. Domnule Lochegar, doriți să interveniți? Atunci vă propun să începem. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă,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 Okay, the vote is closed. S-a închis votul. 27 la 0 o obținere. Felicitări, domnule Lochegard. So can we continue? Putem continua, vă rog. who want to have to speak with each other should go out. Cei care doresc să aibă conversații, vă rog să o facă în afara sălii. Resources. Uh, rapporteur is Mr. Ivan. Discutăm acum raportul domnului IVA, noile tehnologii și resursele educaționale deschise. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Eu cred că tema acestui uh, raport este una foarte importantă, mai ales în acest moment, pentru că, pe de o parte, vorbim de șomaj în rândul tinerilor și, în același timp, vorbim de uh, locuri de muncă pe piața muncii neocupate pentru că cei care caută un loc de muncă nu au competențele necesare eu cred că în această uh, perioadă ne punem foarte serios întrebarea ce învață tinerii în școli cât de bine sunt pregătiți pentru piața muncii cât de ușor reușesc să se integreze uh, și să și găsească un loc de muncă după terminarea studiilor pentru că pe de o parte avem ce cer companiile și uh, pe de altă parte cu ce competențe termină studiile Uh, tinerii. e una dintre explicațiile uh, șomajului foarte foarte ridicat în, uh, în rândul tinerilor. noile tehnologii de comunicare și resursele deschise de educație pot fi o parte a soluției pentru că pe de o parte dezvoltă noi competențe care sunt cerute pe piața muncii pe de altă parte lărgesc foarte mult aria de documentare pentru profesori pentru cadre didactice pentru, pentru studenți ba mai mult decât atât oferă soluții alternative de educație interactive care pot să răspundă mult mai bine realităților din uh, ziua de astăzi. bineînțeles că un astfel de demers nu este unul foarte ușor pentru că nu este vorba numai de disponibilitatea tinerilor de a folosi tehnologiile moderne de comunicare sau uh, resursele educaționale deschise este vorba de investiție serioasă în uh, pregătirea cadrelor didactice pentru a preda într un uh, nou mod la cursuri este vorba despre materii noi predate într un mod total diferit pentru că vorbim de materiale interactive vorbim de materiale care trebuie gestionate în așa fel încât calitatea lor să fie controlată și de asemenea uh, conținutul lor să fie uh, similar în toate țările uniunii uh, europene. este o discuție foarte serioasă cine gândește materialele respective cine le aprobă cine le avizează sunt ele, răspund ele nevoilor tuturor realităților din cele douăzeci și opt de state membre pentru că uh, un sistem de educație uh, poate să ajute un tânăr să se integreze pe piața muncii europene dar în același timp îi poate pune și foarte multe bariere dacă el este pregătit uh, să răspundă doar nevoilor locale sau nevoilor regionale. deci este o provocare foarte mare acesta este viitorul nu cred că poate fi gândită educația în viitor fără folosirea Uh, resurselor educaționale deschise și a internetului și a celorlalte tehnologii de comunicare realitatea este că suntem în urma uh, statelor unite ale americii din acest punct de vedere și chiar în uh, urma asiei sunt câteva modele de bune practici cum ar fi însoțiți pai foarte mari în această direcție m am întâlnit cu ministrul educației de acolo și chiar ne propuneau să facem un proiect pilot pe acest uh, sistem în Slovenia și dacă funcționează și va funcționa cu siguranță foarte bine acolo, să învățăm din uh, experiența lor și să uh, extindem modelul la nivel european. <clears throat> Bineînțeles că sistemul acesta ajută și cei, îi ajută și pe cei care vor să-și îmbunătățească aptitudinile și nu mai sunt uh, la prima tineree nu mai sunt studenți, dar îi caută un loc de muncă, iar uh, lifelong learning poate fi uh, întărit, poate fi susținut prin educați, prin acest mod de a, de a preda, prin noile tehnologii de comunicare, pentru că accesul la materii și accesul la documentație este mult mai facil, se poate face de acasă, nu este nevoie să te deplasezi zeci sute de kilometri ca să faci cursuri uh, la zi, dar iarăși problema pe care o întâmpinăm este aceea că cei care au acum 30, poate 40, 50 de ani și mai mult nu sunt foarte familiarizați cu uh, tehnologiile moderne de comunicare și, și aici trebuie să avem în vedere că ne aflăm la un punct de cotitură în uh, istoria educației acela a, în care trecem de la sau facem pasul nu neapărat uh, renunțăm pentru că nu sunt de părere că trebuie să renunțăm la modul tradițional de a preda în școli și în universități ci din potrivă să îmbinăm modul tradițional cu, cu tehnologiile moderne dar generații care au învățat doar în sistemul tradițional au o mare problemă acum să se adapteze la noile tehnologii de comunicare. nu în ultimul rând aceste tehnologii vin în sprijinul comunităților foarte izolate nu numai în grecia dar sunt foarte multe țări care au astfel de comunități zic de grecia pentru că sunt insulele în grecia foarte multe unde sunt puțini copii pe fiecare insulă cumplit de greu să organizezi școli pe insulele respective și atunci sau să i deplasezi de pe o insulă pe alta. singura variantă sau cea mai facilă variantă de a i scoate din izolare este aceea de a folosi tehnologiile moderne de a organiza clase virtuale folosind tehnologiile moderne având un profesor care stă online cu uh, elevii din uh, comunitățile acestea izolate și practic au loc cursurile chiar dacă fizic nu sunt în, în aceeași uh, clasă. Cred că implicarea ar trebui să fie nu numai una europeană, este foarte important, bineînțeles, suportul pe care îl dă Uniunea Europeană, dar miza este una regională și chiar una locală, pentru că uh, dacă vorbim de ieșirea din criză dacă vorbim de o economie europeană bazată pe cunoaștere automat trebuie să vorbim despre o forță de muncă foarte bine calificată despre uh, oameni care au uh, abilitățile și uh, au dobândit competențele necesare să se adapteze unei astfel de economii. prin urmare interesul este cu siguranță unul național și unul regional pentru că deși încurajăm mobilitatea forței de muncă până la urmă succesul este acela de a forma uh, o forță de muncă foarte bine calificată dar să reușești să o ții acolo de unde aparține de familie de casă acolo unde a crescut și unde s a dezvoltat și unde vrea să și întemeieze o familie. <clears throat> deci eu cred că sprijinul financiar logistic va trebui să vină și din partea comunităților locale și din partea mediului de afaceri nu numai din partea Uh, uniunii europene sau a guvernelor naționale universitățile trebuie încurajate să dezvolte platforme educaționale uh, comune pentru că în felul acesta pun pe diferite domenii uh, cunoștințele în, comun. Nu știu dacă am sărit ceva, dar a vrea să mă opresc aici ca să putem da și drumul și la dezbatere și eventual mai intervin dacă mai sunt uh, întrebări. Mulțumesc. Mulțumesc. Problema este că ieri am discutat deja intens această tematică împreună cu experți invitați, astfel încât uh, nu cred că vor mai exista prea mulți participanți la discuția astăzi însă răzmatul dumneavoastră merge cam în aceeași direcție în care s-a purtat dezbaterea și ieri. De subliniat e faptul că în Uniunea Europeană putem uh, să ajutăm pe mulți care se confruntă cu obstacole geografice ca să poată participa la o educație superioară și trebuie să avem în vedere acest lucru. Ați menționat aceste zone izolate și insulele, dar dacă ne gândim la zona rurală din România, din Bulgaria, unde există puțină infrastructură, unde există și transportul în comun uh, e deficitar. Cred că tocmai acolo este important să folosim aceste tehnologii și mijloace noi. Iar nu am prea vorbit uh, despre acest lucru, ci mai degrabă de cum am putea să folosim aceste noi tehnologii fără a le înlocui pe cele vechi. Și tot ieri am mai spus că nu suntem în măsură noi să obligăm pe cineva să folosească aceste tehnologii, pentru că acest lucru este misiunea care revine statelor membre. Noi nu putem face decât sugestii și eu una mi-aș dori ca în cadrul fondurilor structurale să se găsească um, mijloace financiare pentru ca tocmai în zonele rurale, zonele structurale mai prost dezvoltate și eventual și în, în zonele insulare să se poată oferi un sprijin corespunzător. Ieri, cum vă spuneam, am avut o dezbatere destul de lungă, sigur, dacă mai dorește cineva dintre colegi să intervină, vă rog. Însă, așa cum vă spuneam, domnule Ivan, nu este nimic împotriva dumneavoastră, ci am avut deja ieri o discuție foarte lungă. Comisia este reprezentată și astăzi. Dacă comisia dorește să intervină? You want to say something? Please. Vă rog. În eh, nume de da comisião, apenas queremos agradecer. Mulțumesc foarte mult. În numele Comisiei, mulțumim în primul rând Parlamentului pentru că a hotărât să deschide această dezbatere. Comunicarea pe care noi am adoptat-o recent arată și demonstrează faptul că Comisia Europeană a înțeles importanța acestor resurse educaționale deschise și a noilor tehnologii, tocmai pentru a îmbunătăți calitatea educației și asta în toate aspectele sale. În ceea ce privește echitatea accesului, controlul resurselor digitale, dar și în ceea ce privește îmbunătățirea și eficientizarea învățământului care să devină mai personalizat, dar și mai uh, cuprinzător și să garanteze, pe de altă parte, capacitatea de angajare a persoanelor, dar și propria lor, să zicem, propășire personală. Mulțumesc, deci, Parlamentului pentru că acest subiect s-a discutat astăzi și vom continua să cooperăm cu dumneavoastră. Mulțumesc! Ivan. Mulțumesc, domnule Ivan. Doamnă președinte, îmi cer scuze colegilor pentru că trebuia să particip ieri la dezbatere, numai că mi-a fost imposibil să plec din țară. Am venit de dimineață cu avionul ca să pot să ajung să prezint astăzi raportul. Era important pentru mine să fiu. Aș vrea doar o completare. Ehm, tot ce ține de conținutul materialelor dezvoltat din banii europeni, pentru că noi finanțăm anumite universități, anumite instituții de cultură și educație să dezvolte fie programe de master, fie alte cursuri pe diferite domenii, acele materiale și acele materii trebuie să fie gratuite pentru cetățenii europeni care vor să învețe, pentru că sunt din bani europeni, apare asta și în raport. Ce fac universitățile în particular cu resursele proprii este altă discuție, dar tot ce este din bani publici trebuie să fie gratuit pentru cetățenii europeni. Era doar o completare. Ok, wir nehmen das zur Kenntnis Bun. Am luat notă de acest lucru și cu siguranță se va regăsi și în raportul dumneavoastră. Vă mai pot spune că marți, 6 februarie, este termenul de depunere a amendamentelor pe marginea proiectului de raport a domnului Ivan. Mulțumesc! Iată că am ajuns astăzi la finele ordinii noastre de zi și ajungem acum la reuniunea coordonatorilor. Cei care nu sunt implicați în această reuniune pot să meargă la o cafea sau să facă altceva. Heute Mittag, heute Nachmittag, dran. După amiază, nu uitați, n-aș vrea să mă aflu în fața unor scaune goale. La ora 3 Uh, sunt invitați mai mulți miniștri uh, din partea președinției uh, elene.